inclusiv uh, familiilor uh, LGBTI, în conformitate cu uh, hotărârea, hotărârile CEJ. Iar combaterea discriminării trece și prin cultură. Îmi cer scuze, nu avem timp, suntem în întârziere. Doamna Intveld, două minute. Yes, thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi repeta cele spuse deja de colegii mei. Cred că cu toții avem aceeași opinie. Vreau să fac câteva observații cu privire la instituțiile UE și ce fac ele. În primul rând, la fel ca și colegii mei și eu sunt mândră și bucuroasă că avem o primă rezoluție cu privire la persoanele intersexuale. Cred că e un semnal politic foarte puternic acesta. În același timp, Analizăm acum această rezoluție cu privire la lista de acțiuni LGBTI care a fost adoptată de Comisia Europeană la începutul mandatului. După părerea mea, aceste două rezoluții ar trebui să fie moștenirea pe care o lăsăm viitorului Parlament European și viitoarei Comisii Europene trebuie să reprezinte un apel pentru acțiuni și mai puternice față de cele făcute în ultimii cinci ani. Cred că multe încă mai trebuie să fie făcute. S-au făcut multe, dar dacă mă uit spre Consiliu, de exemplu, la una din reuniunile Consiliului recente, statele membre nu au putut să cadă de acord asupra unei declarații comune pentru persoanele LGBTI. Unele statele blochează acest fapt. Și directiva antidiscriminare a fost blocată de mai mult de 10 ani acum. Și în același timp o să observ, dacă mă uit la instituția noastră, președintele nostru, domnul Tajani, e unul dintre vorbitori la un congres mondial al familiilor, la un eveniment care probabil e cel mai homofob din întreaga lume. Coorganizator e o organizație numită Citizen Goal, care e de asemenea o organizație care face declarații foarte homofobe. Eu nu mă simt reprezentată de domnul Tajani, pentru că acesta urmează să participe la acel eveniment și în același timp aici vorbește despre drepturile LGBTI. E o adevărată ipo- ipocrizie. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamna Reinke, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Uniunea Europeană uh, condamnă uh, chirurgia pentru normalizare. Uh, sunt propoziții care Uh, sunt sentințe care schimbă istoria. Mâine acest Parlament va avea șansa să facă istorie. Atunci când uh, vota pentru uh, prima rezoluție privind persoanele uh, intersexuale, nu vom reuși uh, să uh, compensăm uh, toate suferințele de până acum, tratamentele involuntare, sterilizarea forțată, stigmatizarea și discriminarea însă putem spune mâine, sus și tare, că vom lupta pentru un viitor în care drepturile persoanelor intersexuale uh, vor fi susținute în această Uniune. Și acest uh, mesaj trebuia să vină de mult, însă vine într-un moment crucial, pentru că drepturile tuturor persoanele LGBTI uh, sunt atacate. După decenii de progres, suntem în pericolul de a ne întoarce înapoi și pentru a împiedica acest lucru, Uniunea Europeană Europeană trebuie să adopte o strategie cu privire la modul de a preveni această posibilitate și noua listă de acțiuni când e vorba de drepturile persoanelor LGBT este cel mai puțin lucru pe care îl poate face Comisia pentru a se opune uh, ferm uh, celor uh, care se opun. Și măsurile concrete pe care dorim ca Comisia să le adopte este să deblocheze directiva din Consiliul și să uh, permită libera circulație a cetățenilor LGBTI din Uniunea Europeană, să asigure că toate măsurile care sunt adoptate pentru a combate uh, discriminarea împotriva persoanelor uh, LGBTI. Datorăm asta Europei și trebuie să facem asta pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc foarte mult! Și am închis uh, lista. Îl invit pe domnul ministru Ciamba să intervină. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, doamnă comisar. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru ocazia de a discuta acest subiect important. O să mă concentrez mai ales pe drepturile persoanelor intersexuale care trebuie să fie apărate în toate statele membre și care fac obiectul acestei întrebări. În primul rând, vreau să vă spun că uh, violența și discriminarea nu au ce căuta în societățile europene. Să nu uităm că președinția României uh, la Consiliul Europei a făcut din uh, combaterea discriminării o prioritate. Principiile din tratat uh, și Carta Drepturilor Fundamentale și legislația europeană nu se discută și nu se negociază. În Europa angajamentul în ceea ce privește toleranța zero, în ceea ce privește toleranța și tratamentul legal este uh, fundamentul unei societăți uh, juste. Societatea noastră devine mai uh, bazată din ceea ce mai mult pe incluziune și împreună facem uh, tot ce putem pentru a garanta tratamentul legal pentru femei, minoritățile sexuale, minoritățile religioase, etnice, și uh, cetățenii de toate vârstele și în continuare facem eforturi în acest sens. Iar toate instituțiile cred că sunt de acord uh, care este direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Uh, e nevoie de mai multă emancipare și toleranță. Mă bucur să spun că Consiliul a adoptat deja o legislație care care interzice discriminarea pe baza articolului 19 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, dar după cum știți, această lege nu este completă. Există unele uh, forme de discriminare care sunt motive de discriminare protejate mai bine în Uniunea Europeană decât altele. Și după cum ne-ați reamintit, uh, mai avem uh, posibilități juridice în acest sens. Acum vreau să vorbesc despre violența și discriminarea împotriva persoanelor intersexuale. Pentru că se vorbește despre suferință în aceste mm, întrebări Vreau să vă reamintesc că în iunie 2016 Consiliul a răspuns pozitiv uh, listei de acțiune a Comisiei de a promova egalitatea uh, persoanelor LGBTI. Pentru prima dată s-a, adoptat această declarație cu privire la promovarea drepturilor persoanelor LGBTI. A fost un moment de mare importanță. În, concluzii, Consiliul, în concluziile sale, Consiliul a cerut Comisiei să promoveze măsurile enumerate în lista sa de acțiuni și să mm, raporteze în mod regulat în ceea ce privește progresul uh, obținut. Consiliul a solicitat statelor membre să ia măsuri de combatere a discriminării din, pe motive de orientare sexuală și identitate de gen. Bineînțeles, este răspunderea fiecărui stat membru să dea curs acestei solicitări. Stimați membrii, progresul tratamentului egal uh, este un efort comun uh, pentru noi toți. În ceea ce privește cooperarea la nivel european, lista Comisiei de Acțiuni, inclusiv schimbul de bune practici, este binevenită. Comisia a luat, uh, a, a, um, a întreprins și campanii de sensibilizare. FRA își aduce o contribuție foarte importantă cartografiind situația pers- persoanelor intersexuale, inclusiv pers- cu care se confruntă în ceea ce privește registrarea nașter- nașterilor, precum și aceste chirurgii nenecesare despre care a vorbit, precum și problema uh, consimțământului. Aceasta este o chestiune de etică medicală Bineînțeles, statele membre sunt uh, răspunzătoare de acestea și trebuie trase la socoteală. Chestiunea registrării nașterilor este și o chestiune națională. Iar când vine vorba de uh, chestiuni mai, mai uh, specifice din aceste întrebări, statele membre au competențe, dar asta nu înseamnă că nu există o dimensiune europeană. Bineînțeles că există. După cum știți, categoria uh, intersexuală nu este inclusă în lista motivelor de discriminare interzise din tratate, dar cred că este evident că extinderea dreptului de tratament egal către persoanele intersexuale corespunde spiritului valorilor europene și a campaniei noastre pentru mai multă incluziune. Și uh, pe măsură ce mergem mai departe în apărarea valorilor noastre, cu toții avem de câștigat de pe urma acestor schimburi uh, constructive, inclusiv uh, discuția din această seară și votul de mâine. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vreau să vă reamintesc, așa cum am spus la început, că președinția română a făcut din lupta împotriva discriminării una dintre prioritățile sale și iată, din acest motiv ne bucurăm foarte mult că ne aflăm aici. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, doamna Iurova are cuvântul. Doamnă președinte, stimați membri, permiteți-mi să încep prin a mulțumi Parlamentului că a organizat această dezbatere privind discriminarea persoanelor LGBTI. Comisia și-a luat angajamente pentru a progresa în ceea ce privește egalitatea pentru persoanele LGBTI. Comisia salută faptul că Parlamentul s-a axat pe aceste subiecte și mai ales pe situația în care se află persoanele intersexuale. Din aceste motive, noi am publicat o listă de acțiuni astfel încât să progresăm în ceea ce privește egalitatea pentru persoanele LGBTI în 2015. În următoarele luni vom avea un al treilea raport de implementare a listei de acțiuni și vom mai, voi mai vorbi despre această listă de acțiuni la sfârșitul intervenției mele. Permiteți-mi să vă spun acum câte ceva cu privire la problemele care, cu care au de-a face persoanele intersexuale. Așa cum știm cu toții și cum ați spus și dumneavoastră, aceste persoane se confruntă cu probleme grave pentru că nu se înscriu în categoriile de gen cele mai cunoscute, bărbat și femeie. Există intervenții chirurgicale nenecesare la care sunt supuși copiii intersexuali. Sunt îngrijorătoare asemenea intervenții pentru că copiii nu pot să-și dea consimțământul pentru că sunt mult prea tineri. Conform tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, definiția, definirea politicilor de sănătate, organizarea și acordarea de servicii medicale țin de responsabilitatea statelor membre. Comisia respectă principiul subsidiarității în ceea ce privește etica și responsabilitatea pentru aceste intervenții chirurgicale la care sunt supuși copii intersexuali. Posibilitatea de a avea un al treilea gen la naștere sau în documentele publice și acestea țin de competențele statelor membre. Cât despre persoanele transexuale, statele membre trebuie să se asigure că legislația relevantă e pusă în aplicare, ținând cont de standardele internaționale. Curtea Drepturilor Omului a spus că intervențiile de sterilizare sau tratamentele în ceea ce privește genul încalcă articolul 8 din Convenție. Mă voi întoarce acum la lista noastră de acțiuni prin care dorim să promovăm drepturile LGBTI. Bazându-ne pe această listă de acțiuni, am întreprins mai multe activități de creștere a conștientizării cu privire la problemele pe care le au persoanele intersex și transexuale. Am raportat un... am uh, elaborat un raport recent în ceea ce privește situația acestora în Europa. Organizațiile din societatea civilă sunt cele care și ele lucrează în acest domeniu. Am promovat filmulețe pentru creșterea conștientizării și există și discuții între statele membre, un schimb de bune practici pe domeniu. Există și un proiect pilot, Sănătate pentru LGBTI. Acest proiect s-a axat pe chestiunile specifice pentru persoanele transexuale și intersexuale. Ca parte a listei acțiunilor, Comisia monitorizează și cum sunt puse în aplicare drepturile persoanelor LGBTI sub directiva privind libera circulație. Comisia salută hotărârea recentă a curții în cazul Coman și Comisia va monitoriza cum respectă statele membre achiul în ceea ce privește libertatea de circulație în chestiuni legate de orientare sexuală. Comisia va continua cu această listă de acțiuni și în anul 2019 acest an, în acest an, va, în Eurobarometru, vom avea întrebări importante care au de-a face cu egalitatea pentru persoanele LGBTI și va exista și un al doilea sondaj FRAM pe același subiect. Prin aceste sondaje vom obține date importante care să ne ajute în stabilirea acțiunilor viitoare. Acest an e un an al evaluărilor și un an de pregătire pentru viitor, pentru actualizarea acestei liste de acțiuni LGBTI, o listă ce ar trebui să fie adoptată de noua comisie care va exista și să fie sprijinită de Parlament. Comisia și-a luat angajamente de a își transmite mai departe munca în domeniul LGBTI spre noua comisie care va decide cum va continua aceste, aceste politici. Eu voi recomanda urmașului meu să implice Parlamentul European, organizațiile din societatea civilă atunci când pregătesc legislația pentru persoanele LGBTI lucru care e sugerat și în moțiunea de rezoluție pe care o discutăm astăzi. Aș dori să reacționez și la dezbaterea de până acum. Comisia continuă să promoveze adoptarea directivei privind tratamentul legal, un lucru pe care l-ați menționat. Da, este o situație rușinoasă faptul că această legislație e blocată de ani de zile în Consiliu. Sunteți conștienți de faptul că acest act normativ uh, solicită o adoptare în unanimitate. De aceea toate statele membre trebuie să ne fie alături. Am spus că după atâția ani de blocaj, tratatul oferă acum această posibilitate de cooperare aprofundată. În reacțiile pe care le-am obținut din uh, reuniunile în Consiliu, dar și reuniuni bilaterale unde am discutat despre acest subiect, statele membre au spus că au nevoie de mai mult timp și că nu își doresc să trecem la cooperare aprofundată pentru că e ceva ce ține de drepturile fundamentale. Eu nu fac decât să vă transmit această informație. Eu voi continua să fac presiuni. Noi discutăm des despre perspectivele acestei directive. Un ultim comentariu. Ați discutat și despre discursuri care incită la ură în mediul online și în general. Comisia continuă o muncă în colaborare cu sectorul IT, astfel încât să reușim să ajungem la o scădere în intensitatea la, pentru aceste discursuri care incită la ură în mediul online, pe rețelele sociale. Avem un anumit succes. Sectorul IT face ceea ce a spus că va face prin intermediul condului de conduită și vom continua acest exercițiu și pe viitor până la sfârșitul mandatului. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă comisar. Noi continuăm dezbaterea. Are cuvântul domnul Faria un minut. Mulțumesc, domnul președinte, doamnă comisar. Uh, milioane de, după, după mișcarea MeToo, milioane de persoane LGBTI au, au împărtășit poveștile lor. Și mulți cetățeni europeni, iată, în secolul 21 nu există o protecție cuprizătoare împotriva acestei discriminări bazate pe orientare sexuale, caracteristici sexuale și mai departe. Și a, persoanele LGBTI nu beneficiază de protecția socială și de libertate de circulație. Și uh, situația diferă la nivelul statelor membre în ceea ce privește protejarea drepturilor civile a acestor persoane și accesul la uh, Uh, servicii publice fundamentale, cum ar fi educație, sănătate și protecție sociale. Iar Comisia trebuie să pună la punct o strategie bazată pe incluziune pentru persoanele LGBTI, care să includă recunoașterea civilă a persoanelor intersexuale și care să includă proiecte pentru combaterea violenței homofobe și transfobe în statele membre și să garanteze protecția necesară uh, persoanelor LGBTI. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ward. When we talk about... Atunci când vorbim de persoanele LGBT, persoanele intersexuale sunt deseori uh, uitate. Au fost dezumanizate secole de-a rândul din cauza au fost uh, prezentați ca persoane cu probleme de sănătate, dar uh, nu e o, vorba de o boală atunci când vorbim de persoanele intersexuale este inacceptabil ca în 2019 astfel de uh, violări ale autonomiei corpului uh, au loc în continuare. Schimbarea uh, corpului copilului nu poate să fie un lucru la care să consimțim. Persoanele intersexuale sunt dovada că Uh, e mult mai mult decât o chestiune de a împărți oamenii în femei și bărbați. Uh, sunt uh, trăsături fizice pe care trebuie să le acceptăm. Susțin persoanele intersexuale, mai ales copiii, și o să-i ajut pentru că nu sunt singuri. Mulțumesc, doamna Helga Stevens, un minut și jumătate. Voorzitter, collega's, nu Doamnă președinte, stimați colegi, și în ziua de astăzi Persoanele LGBTI nu au drepturile garantate în Uniunea Europeană. Există diferențe foarte mari. Nu există nici o protecție a acestor persoane în funcție de identitatea de gen, orientate sexuală sau caracteristici sexuale. În multe state din Uniunea Europeană, căsătoriile între persoane de același sex nu pot să aibă loc. Și mai există și această sterilizare care este făcută în 8 state membre, astfel încât să fie stabilit genul. Există 18 state în care e nevoie de consiliere psihologică. În 20 de state membre există intervenții chirurgicale de normalizare genitală pentru copiii intersexuali. Toate acestea nu se aliniază drepturilor fundamentale. De aceea eu sprijin Comisia. Comisia trebuie să se asigure că drepturile LGBTI sunt o prioritate în programul de lucru 2019-2024. Importantă e aici și colaborarea între diferitele părți. E important ca drepturile LGBTI să devină un uh, subiect foarte discutat și în mediul educațional și de sănătate. Comisia trebuie să vină cu un nou document uh, strategic pentru egalitatea pentru persoanele LGBT LGBTI. Comisia trebuie să conducă și campanii de informare cu privire la persoanele LGBTI și trebuie să asigure libertatea de circulație a tuturor familiilor în întreaga Uniune Europeană. Și e important să se respecte decizia luată în cazul comand de Curtea Europeană de Justiție. Persoanele LGBTI nu trebuie să fie văzute ca cetățeni de clasa a doua în statele membre. Mulțumim, doamna Ernst, un minut și jumătate. Astăzi avem pentru prima oară în discuție o rezoluție cu privire la drepturile persoanelor intersexuale și era momentul. Acest subiect a fost tabuizat și astfel, acum ca înainte, acești oameni au fost lăsați într-un con de umbră și ceea ce pentru unii e corect e decis de alții. Sunt cei care cred că e ceva fals, ceva ce trebuie să fie corectat și se fac aceste intervenții chirurgicale de normalizare genitală. Noi spunem tot timpul că e nevoie de unanimitate. Trebuie ca toți să luptăm împreună astfel încât asemenea intervenții chirurgicale să fie interzise asupra copiilor consecințele pot să fie unele îngrozitoare, pentru că vorbim de intervenții care nu sunt necesare. Persoanele intersexuale nu sunt oameni normali, oameni bolnavi care trebuie să fie vindecați. Sunt oameni normali care trebuie să se bucure de respect. Așa că trebuie să facem tot ceea ce putem astfel încât aceste persoane să nu se mai simtă amenințate. Cred că despre acest lucru e vorba. Trebuie ca discriminarea persoanelor intersexuale să aibă consecințe juridice. E nevoie de acțiuni, e nevoie de o normalizare a acestei dezbateri. Importantă e și uh, o procedură flexibilă de înregistrare a nașterilor. Mulțumim, domnul Lopez Aguilar, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Un, o întrebare cu solicitare de răspuns oral este un instrument de control asupra comisiei care cere comisiei să ia măsuri după, după rezoluția pe care o vom adopta joi. S-a discutat foarte mult despre discriminările împotriva persoanelor cele mai vulnerabile aceste persoane au fost uh, victime ale discriminării, ale violenței și uh, uh, persoanele LGBTI uh, și, bineînțeles, persoanele intersexuale. Iată, pentru ei este foarte important să bazăm această listă a acțiunilor pe cele mai bune practici la nivelul statelor membre. În statele membre care care um, nu tratează ca o boală uh, intersexualitatea și nu impun un gen uh, forțat prin practici medicale, chirurgicale sau, farmacolo- sau farm- farmaceutice. Vă reamintesc că în 2014 am uh, votat raportul Lunacek care propunea o viziune cuprinzătoare globală a drepturilor persoanelor. Vorbitorul se întrerupe, doamna președinte, pentru că uh, trebuie să um, Fim foarte atenți la timp, uh, suntem în întârziere, vom termina la 12 și 10, deci trebuie să facem cumva să nu ne întindem atât de mult. Doamna Forența. Presidente, considero anche io molto importante. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu consider foarte important faptul că am purtat această dezbatere comună în ceea ce privește drepturile comunității LGBTI și uh, rezoluția privind persoanele intersexuale. Așa cum domnul Vioti a spus, această discuție este rodul uh, muncii uh, care s-a făcut în intergrupul LGBTI și am contribuit la acest grup mișcarea uh, feministă se autointitulează o uh, mișcare transfeministă pentru că consideră că uh, implică și liberarea LGBTI. Trebuie să condamnăm orice formă de uh, chirurgie pentru normalizarea sexului copiilor. Domnul Socneci. Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby w Unii Europejskiej. Nu există niciun motiv pentru care Uniunea Europeană să-și facă griji cu privire la aceste persoane cu disfuncții sexuale, persoane LGBTI, XY, X, orice. E un grup căruia îi acordăm mult prea multă atenție în comparație cu importanța pe care au în societate. Au până și niște privilegii. Recent, în Regatul Unit, a existat o situație în care poliția a arestat o femeie în casa sa, pur și simplu că, pentru că pe internet a spus că un om care își tăiase penisul și și-a schimbat sexul în documente a spus ceva despre el. Oamenii cred că dacă cineva își taie ceva și-a schimbat sexul. Fiecare poate să creadă ce vrea și eu pot să cred ce vreau eu și pot să-mi exprim părerile pe internet și nu doar. Ce faceți dumneavoastră e să intimidați oamenii și partea stângă care guvernează Uniunea Europeană încearcă să limiteze criticile și să terorizeze societatea. Doamnă Iurova, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu succint acum că am zăbovit prea mult înainte. Vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere. Parlamentul de dovadă de un angajament puternic pe marginea acestui subiect și vreau să vă spun că sunt gata să colaborăm strâns uh, pe marginea acestui uh, acestei priorități importante. Cred că ce am putea să facem în continuare cu intergrupul privind LGBT, LGBTI, am putea să revizuim, uh, să analizăm lista de acțiuni să vedem care sunt rezultatele pe care le dorim și ce putem schimba pe viitor în ceea ce este planul de acțiune. Vom avea și datele de la Eurobarometru, deci e important să ne întâlnim și să colaborăm. Aceasta este invitația pe care vă fac dumneavoastră și cred că vom avea ocazia să colaborăm foarte strâns. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul domnului ministru Ciamba. Mulțumesc, mulțumesc încă o dată pentru acest schimb de opinii care a arătat cât de mult uh, rămâne de făcut în continuare. În același timp putem uh, Uh, să fim mândri de ceea ce am realizat uh, în acest domeniu. Așa cum am spus, uh, Consiliul a reacționat pozitiv la lista mm. Comisiei privind activitățile comunității LGBTI. Vrem să combatem discriminarea acest lucru este cât se poate de clar. Europa este de partea progresului, toleranței și luminii. Este responsabilitatea noastră ca politicieni ca cuvintele să devină acțiune. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Dezbaterea s-a închis. Avem șase moțiuni de rezoluție în încheierea acestei dezbateri, una din partea Comisiei Libe și cinci din partea grupurilor individuale. Votul va avea loc joi. Mulțumesc și vreau să uh, anunț uh, că trecem la următorul punct de pe uh, agenda, utilizarea cannabisului în scopuri medicinale, că nu vom avea intervenții spontane la acest subiect. Recunosc că, că colegii au motive să fie dezamăgiți, însă am fost uh, informată că vom depăși uh, miezul nopții. Uh, îmi cer scuze că suntem atât de tensionați. Uh, dau cuvântul autoarei, doamna Șuița, 5 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ultimul an, o mare parte din munca mea în Parlament s-a axat tocmai pe informații în ceea ce privește uh, utilizarea cannabisului în prevenția cancerului. Am discutat despre utilizarea cannabisului în scopuri medicale. Doream să ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă și ceea ce trebuie să se financeze în continuare în cazul cannabisului utilizat în scopuri medicale. Există o tendință de a vedea lucrurile printr-o prismă negativă. Care este obiectivul muncii noastre și rezoluției despre care vorbim? Ne dorim ca să subliniem utilizarea cannabisului în scopuri medicale și în același timp să prevenim abuzurile, să discutăm și despre ele și acestea să fie sancționate. Ne dorim ca utilizarea THC-ului, substanțe active, să fie bine limitată. E important ca cei care lucrează în domeniul sănătății să fie informați pe subiect. Tocmai de aceea avem această întrebare pentru comisie. Ce a făcut comisia astfel încât să se asigure că e finanțată cercetarea de care e nevoie? Ce fel de mijloace financiare sunt prevăzute pentru asemenea cercetări în noul program cadru? Considerați că cadrul de reglementare existent în Europa acum e bun și poate sprijini astfel de cercetări în cadrul cannabisului în cazul cannabisului. Și mai dorim să știm ce va face Comisia în ceea ce privește utilizarea nemedicinală a cannabisului. În întrebarea noastră orală solicităm o colaborare astfel încât să existe o definiție juridică a cannabisului. Și, bineînțeles, ne dorim să intervină și uh, Agenția Europeană pentru Medicamente în procedura de autorizare pentru cannabisul care urmează să fie utilizat în scopuri medicale. Știm că vorbim aici de diferite cannabinoide și că există efecte pozitive în tratarea anumitor afecțiuni, de exemplu pentru scleroza multiplă, dureri cronice și așa mai departe. Medicamentele pe bază de cannabis trebuie să fie dezvoltate. Și apoi, când acestea sunt autorizate, trebuie să limităm piața neagră pentru acestea. Trebuie să discutăm de asemenea și de limitarea accesului minorilor la acest tip de produse. Iar pacienții care au nevoie de asemenea substanțe trebuie să le și primească. am putut să constatăm că există dovezi foarte clare în literatura științifică că se poate utiliza cannabul în scop, cannabisul în scopuri medicinale, în anumite cazuri de cancer, pentru astm, pentru uh, în diferitele afecțiuni pentru spasticitate, în scleroza multiplă și așa mai departe. E de asemenea eficient și pentru cei care suferă de diferite anxietăți, de depresie. Nu voi continua cu toate acestea, închei imediat. E importantă o acțiune de conștientizare în ceea ce privește utilizarea cannabisului în scopuri medicale. E un lucru important pentru că sunt uh, substanțe care pot să ajute pe pacienții care chiar au nevoie de ele. E nevoie de o analiză bună și de cercetare bună în domeniu. Noi, politicienii, împreună cu cei din domeniu, suntem cei care trebuie să ne unim puterile în această luptă și să ajungem repede la rezultate concrete. Apoi trebuie să ne asigurăm că există o restricționare a utilizării cannabisului și că se folosește doar în scopuri medicale și se face o diferențiere foarte clară între utilizarea cannabisului în scopuri recreative. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar, aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați membri, în ultimii zeci de ani acest subiect al terapiilor, uh, a folosirii cannabisului în uh, scopuri medicale a devenit din ce în ce mai important. Folosirea terapeutică a cannabisului um, a fost discutată pentru mai multe boli, scleroză în pleci, PTSD, anxietate, etc. Vreau să vă să fac diferența între cannabisul uh, medical, nefarmaceutic și produsele medicinale derivate din cannabis. Când vine vorba de aspectul de reglementare, nu avem uh, o, prea multe posibilități, fiindcă e vorba de competența statelor membre aici. Fiecare stat membru hotărăște legalitatea cannabisului pe teritoriul său. Pe de altă parte, cadrul farmaceutic european este mm, puternic și include produsele medicinale derivate din cannabis. Autorizarea de punere pe piață se poate acorda unui produs medicinal după ce s-au întrunit uh, controlele de uh, de uh, controlele de siguranță și eficiență. Odată ce, este, ce intră pe piață, produsele medicinale sunt în continuare monitorizate prin activități de control farmaceutic, ceea ce se aplică și produselor derivate din cannabis. Cum poate să-și aducă Uniunea Europeană contribuția printr-un uh, prin consiliere farmaceutică, științifică și dialog uh, timpuriu, apoi colaborare între agențiile europene. Vreau să vorbesc acum, să vă răspund uh, întrebărilor adresate. În primul rând, vreau să vă spun că e nevoie de mai multă cercetare în ceea ce privește siguranța și eficienta terapiilor pe bază de cannabis, canabinoide. Iar uh, sprijinul pentru astfel de cercetare va fi um, pus la dispoziție prin Orizont 2020, uh, Orizont Europa. Iar în ceea ce privește inovarea și cercetarea, Uniunea Europeană are proiecte foarte interesate și burse. Peste 40 de milioane de euro au fost alocate cercetării din acest uh, domeniu privind cannabisul și cannabinoidele. Noi dorim să uh, sporim cercetarea în Europa. În noul program Orizont Europa, Comisia va sprijini în continuare cercetarea, inclusiv, inclusiv în domenii inovatoare, cum ar fi noi abordări terapeutice. Acum, a doua întrebare. Chestiunile legate de, sănă, de grijă de sănătate sunt complexe și deciziile aici rezidă la statele membre. Noul cadru de reglementare pentru produse farmaceutice stipulează autorizarea produselor derivate din cannabis numai după ce s-a dovedit siguranța și, eficient, și eficacitatea acestor produse. Alte aspecte țin de competențele statelor membre. Asta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu își aduce niciun fel contribuție la această discuție în octombrie 2016. Centrul de monitorizare al drogurilor și dependenței de droguri a lansat un studiu cu privire la cannabis și în 2018 un raport privind utilizarea medicală a cannabisului și cannabin, cannabinoidelor, dat fiind că acest subiect stârnea un interes foarte mare. Apoi, ceea ce a treia întrebare, vreau să vă spun că Mm, cannabisul uh, nefarmaceutic, uh, asta nu ține de competențele noastre, bineînțeles, uh, la grupul de expres la OMS există discuții în acest sens în ceea ce privește preparatele farmaceutice cu substanțe psihoactive și dacă se consideră pertinent acest lucru, se va discuta, se va discuta despre concluziile uh, de la OMS, de la OMS într-un raport special. Mulțumesc. Domnul Lis are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. Utilizarea cannabisului în scopuri medicale are sens. Produsele pe bază de cannabis pot să ajute pacienții în, cazuri în, care celelalte, în cazurile în care celelalte medicamente nu îi ajută suficient. Trebuie să nu cădem în două extreme în această dezbatere. Prima dintre ele, ca în cazul reflexului pavlovian, auzim cuvântul cannabis și reacționăm, a, e ceva periculos, droguri ilegale, trebuie să fim împotrivă. Dar atunci când e controlat, medicat, acest uh, reflex pavlovian nu este cel care trebuie să intervină acum. Pe de cealaltă parte, trebuie să fim atenți și la următorul fapt. Pacienții să nu ajungă la asemenea uh, lucruri. Să spună pot să mă simt mai bine, să nu mă mai doară spatele doar dacă fumez un joint. Și atunci trebuie să vedem, medicii trebuie să să poate să apeleze și la altfel de alternative. De aceea e nevoie de un cadru de reglementare, totul trebuie să fie bine delimitat și susțin punctul 14 din rezoluție. În cazul acestui uh, subiect, ca în cazul altor medicamente, e nevoie de o procedură de autorizare. Uh, și nu putem să ne permitem să nu existe o bună reglementare aici. Cred că rezoluția este una bine încadrată și sper că va fi sprijinită mâine cu o majoritate bună. Mulțumim. Două minute, domnul Balaș. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte, doamnă comisar. Am avut dureri musculare într-o zi și în uh, Franța M-am uh, dus să văd un urolog și mi-a spus Ascultă, fumează hașiș Uh, așișul este interzis în țara mea și nu face bine sănătății. Să nu credeți uh, că putem să uh, folosim molecula CBB. Avem nevoie de un cadru legal european și din acest punct de vedere este important ca Comisia să dea indicații clare statelor membre. Al doilea lucru pe care vreau să spun este că rezoluția care este prezentată este clară, este Uh, medicii vor controla prescripția. E foarte important. Nu putem spune astăzi că oricine poate să folosească cannabisul. Numai uh, uh, doctorul poate să hotărască că cannabisul poate să fie utilizat pentru atenuarea durerilor. Este și sensul amendamentelor uh, depuse e vorba numai de uh, forma medicamentoasă care este utilă și totuși nu este cu totul adevărat. Se știe că există uh, tizane, pomade care pot să fie mult mai uh, eficace sau și uh, mult mai țintite pentru cei care nu suportă medicamentele. Cu siguranță e nevoie de medicamente și acestea trebuie să fie controlate, însă trebuie să ne încredem și în medic care să uh, prescrie și alte modalități mai adecvate uh, în funcție de anumite patologii și în funcție de anumite persoane nu putem să uh, asistăm la derapaje, e vorba uh, doar uh, de la molecula CBD, nu la cannabisul ca drog recreativ. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Crupa. Popieram nie tylko poszukiwanie nowych... Mulțumesc că sprijin, sprijin nu numai cercetarea pentru, legătură cu medicamente noi naturiste, cu mai puține efecte secundare, dar și profilaxia, care ar trebui să, să aibă o sferă mai largă decât eliminarea factorilor de risc. În această rezoluție este clar că datele oficiale privind folosirea cannabisului medic terapeutic aproape că nu există. Ehm, iar ehm, folosirea terapeutică a cannabisului se referă numai la spasticitate și ehm, combaterea efectelor negative după, chimio, după tratamentul cu chimioterapie. Trebuie să, să se testeze efectul CBD-ului înainte de a introduce cannabisul cu scop terapeutic. Trebuie deci să se testeze clinic această substanță înainte de a fi folosită la medicamente. Și abia și abia și doar dacă beneficiile vor fi mai ridicate decât efectele secundare, putem să luăm măsuri. Dar dacă nu există cercetare suficientă, se încalcă profilaxia, mai ales uh, că tratamentul cu anumite medicamente și drog, medicamente duce la uh, rezistență. Mulțumesc, domnul Flanagan. Eu sprijin aproape întreaga rezoluție. E nevoie de arhitectură legislativă pentru a sprijini legalizarea cannabisului în scopuri medicale în Uniunea Europeană. Trebuie să fie oprită această situație ca cea a veretiului și a soțului său Paul, care nu au putut să își trateze fica, au trebuit să trebuie să meargă de șase ori pe an în Olanda pentru a obține medicamentele de care au nevoie. Ar trebui să poată să le obțină la nivel local și aceste medicamente importante ar trebui să ajungă ușor în casa lor. Circul- libertatea de circulație e un lucru important în Uniunea Europeană, așa că haideți să facem să fie realitate și o liberă circulație și a acestor medicamente. Acești părinți au vorbit cu mulți oameni, au arătat că într-adevăr Cannabisul medicinal poate să ajute. Fica lor, fica lor acum nu mai are crize și nu mai trebuie să meargă atât de des la spital. Fica lor are acum un viitor. Acest viitor trebuie să-l aibă toți cei care au nevoie de el și rezoluția aceasta ne va ajuta să mergem pe această cale. Mulțumesc! Mulțumim acum doamna Iorova. Doamna președinte, onorați membri, vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Vreau să Vă spun, Comisia va continua să uh, susțină activitățile care promovează înțelegerea științifică uh, în acest domeniu și progresul. Mulțumesc, doamnă uh, comisar. Dezbaterea s-a încheiat. Am primit o moțiune de rezoluție din Comisia Envi și votul are loc mâine. Trecem acum la întrebarea privind la uh, modificarea uh, genomului celulelor uh, reproducătoare umane. Dau cuvântul domnului Micolasici. Mulțumesc, uh, domnule comisar, domnule președinte, dragi colegi. Întrebarea adresată Comisiei și Consiliului este extrem de importantă. Nu numai dat fiind uh, evoluția societăților noastre pe viitor, ci și pentru omenire. Această tehnologie de editare a genomului nu vizează doar un grup restrâns de oameni de știință, ci ne vizează pe noi toți. Tehnologiile de editare a genomului au un potențial revoluționar în ceea ce privește tratarea afecțiunilor medicale. Acestea fiind spuse, trebuie să se facă o diferență clară de, uh, între aceasta și editarea genomului uh, celule reproducătoare care poate avea efecte negative asupra indivizilor și generațiilor viitoare. Pentru că se, duce la, se ajunge la modificări a generațiilor viitoare. Experimentele lipsite de etică a cercetătorului, cercetătorului chinez uh, uh, He Jiankui necesită un răspuns, o reacție la nivel internațional care nu poate să nu trebuie să se limiteze doar la uh, solicitarea de respectarea standardelor de siguranță pentru acești copii bebeluși editați, între ghilimele. Această chestiune nu se referă numai la metodologie, ci la uh, ce anume s-a făcut. Modificarea genom genomului celulelor reproducătoare face obiectul unei interdicții internaționale, fiindcă încalcă demnitatea, integritatea și egalitatea umană și uh, aduce cu sine riscuri uh, etice și de societate. Consecințele sunt uh, de durată și nu pot fi lăsate doar la nivelul uh, comunității științifice aceste competențe. Încrederea uh, uh, societății este necesară și e nevoie de o interpretare științifică corectă în, context, în contextul social. Iată de ce Comisia trebuie să fie vârf de lance în ceea ce privește interdicția modificări genomului celulelor reproducătoare și să creeze o platformă pentru consultarea opiniei publice. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului ministru Ciamba din partea Consiliului. President, honorable members, thank you so Doamnă președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru ocazia de a discuta despre modificarea genomului uman pe cale germinală. Le mulțumesc uh, celor care ne-au adresat această întrebare. Sunt uh, dedicați acestui subiect, sau axat pe consecințele medicale care ar putea să apară. Sunt conștient de Faptul că a existat acest eveniment nefericit recent la care se face trimitere în întrebare, un eveniment care a adus la lumină consecințele care ar putea exista de pe urma modificării genomului uman. Stimați membri, faceți trimitere la teste clinice unde se folosesc asemenea modificări ale genomului pentru cei care suferă de boli foarte grave. Pe baza acestor trimiteri făcute, sunt de acord că e nevoie de cunoștințe crescute în ceea ce privește genomul uman și mai ales cu privire la cauzile genetice ale bolilor. Acestea și-ar putea aduce contribuția astfel încât să fie alinată suferința umană și să fie găsite terapii împotriva unor asemenea boli. Pe de cealaltă parte, sunt convins că cu toții suntem foarte îngrijorați de riscurile asociate de manipularea genomului generațiilor viitoare. În acest context, reamintesc dezbaterea cu privire la consecințele etice cunoștințele, posibilitățile de a manipula, manipula genomul, genomul uman. Sunt discuții care deja se poartă de decenii. Politicienii, oamenii de știință cunosc foarte bine situația. Tocmai de aceea există inițiative, inițiative legislative, astfel încât să se reglementeze foarte clar manipularea genomului uman și să fie uh, împiedicată modificarea geno- genomului uman pe cale germinală. Cadrul legislativ, acte legislative care există, mai ales în domeniul farmaceutic și pentru dispozitivele medicale. Această modificare a genomului poate fi făcută doar din motive somatice și nu se poate face acea modificare pe cale germinală. V-aș atrage atenția și asupra cărții, Cartei Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană. Primul lucru menționat acolo e demnitatea umană. Este interzisă orice fel de practică um, în biologie, în chimie, în ceea ce privește modificarea genomului uman pe cale germinală. Aceasta ar fi ilegală în Uniunea Europeană. Ne întrebați despre acțiuni viitoare în domeniu. Trebuie să ținem cont de faptul că în tratate, mai ales în, mai ales în articolul 167 din tratat, în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în acest articol, statele membre sunt cele care au competențele pentru domeniul medical și în ceea ce privește dimensiunea etică. Editarea gen- genetică ca tratament medical se reglementează la nivel de stat membru. Sunt convins că, Uniu- că doar Comisia Europeană are drept de inițiativă cu privire la legislație în Uniune. Este cea care poate să facă ceva dacă consideră că e necesar, poate să pregătească asemenea propuneri legislative. Președinția română și cred că și următoarele președinții cu siguranță vor fi pregătite să prioritizeze o examinare a, un, a unor asemenea propuneri. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim. Acum, doamna comisar, are cuvântul. Domnul președinte, Comisia își dă Comisia este conștientă de ultimele evoluții în uh, ceea ce privește modificarea genomului celor reproducătoare. Participă la dialogul din uh, comunitățile internaționale uh, în diverse foruri și cu OCD-ul, partea care se ocupă de nanotehnologii. Am Uh, participa la astfel de dezbateri. Uh, suntem implicați uh, împreună cu OMSU în supravegherea editării genomului. La nivelul Uniunii Europene, un nou program cadru de cercetare și inovare, noi studii clinice pentru produse medicamentoase conțin dispoziții clare în ceea ce vește interdicția unor astfel de activități. Uniunea Europeană are un cadru de reglementare robust în ceea ce privește medicamentele, care se bazează pe principiile um, Convenției de la Orviedo a uh, Consiliului Europei prin protejarea drepturilor omului. Uh, în uh, legislația uh, prevede uh, controle stricte uh, și o autorizare centralizată. Totuși, deciziile privind aplicarea uh, tehnicilor de editare a genomului celulelor reproducătoare pentru practici, proceduri in vitro sunt prerogativele statelor membre. Mai mult decât atât, Comisia lucrează împreună cu autoritățile naționale pentru a întări Uh, controlul uh, în ceea ce privește țesuturile și celulele. Grupul European de Consultanță privind noile tehnologii lucrează la un aviz în ceea ce privește editarea genomului care va uh, explora, printre altele, altele implicațiile etice ale editării genomului. Comisia dorește să se bazeze pe studiile existente uh, pentru a avea o atitudine în ceea ce privește editarea genomului. Trebuie promovate noi tehnologii cum ar fi editarea genomului pentru aplicații de sănătate. Va organiza un eveniment în ceea ce fește aspectele juridice uh, ale terapiei prin editarea genomului. Mulțumesc! Vă reamintesc că nu avem uh, uh intervenții spontane. Domnul Lize. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. Tehnologiile moderne genetice ne oferă șanse minunate pe care trebuie să le utilizăm, însă trebuie să existe limitări etice care să fie respectate. Nu doar, nu tot ce e posibil din perspectivă tehnică trebuie să fie și fă, făcut. Experimentele pe care le-a făcut He Jiankui și le-a prezentat în noiembrie la conferința de la Hong Kong sunt lipsite de responsabilitate și acest acestea, acest tip de modificare a genomului uman pe cale germinală nu e unul făcut cu responsabilitate. S-a deschis un mare semn de întrebare de la acest eveniment și este foarte clar că e nevoie de limite foarte clare, limite care să fie și respectate. Mulțumesc Consiliului pentru cum a interpretat Cartea Drepturilor Omului, Drepturile Fundamentale, cred că e o interpretare corectă și cred că trebuie să nu uităm că și în carte e eliminată orice fel de astfel de modificare a genomului. Trebuie să ne asigurăm că asemenea evenimentele nu se vor mai întâmpla. Mulțumim, domnul Balas, are cuvântul. Oui, euh, soyons... Mulțumesc. Uh, trebuie să fim riguroși. În primul rând, uh, nu știm ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu cercetarea acestui uh, om de știință chinez. Nu s-a dovedit nimic științific în ceea ce privește anunțurile și declarațiile făcute de el. Deci haideți să fim prudenți. Nu putem să ne luăm după niște zvonuri. În al doilea rând, avem o cartă în Uniunea Europeană, Carta Drepturilor în Uniunea Europeană și trebuie să existe un cadru legislativ adaptat uh, în conformitate cu aceasta care să interdică sau să încadreze niște practici ce ar, ce ar putea să fie foarte primejdioase. Și uh, apoi, ironic, uh, este faptul că acest om de știință chinez a spus că a folosit CRISPR-Cas9 ca tehnică, tehnică care, pe care o denunțăm, dar o folosim și noi pentru uh, Uh, noile tehnici de hibridizare vegetală pentru că